ci și modul în care acestea pot fi corectate, modul în care sistemele pot fi ameliorate. Am căutat conștient bune practici care să fie răspândite în întreaga Europa, iar în al doilea caz am făcut o analiză a uh, cauzelor subiacente uh, la, uh, ale erorilor la proiectele de dezvoltare rurală. Deci exact ce s-a sugerat mai devreme. În legătură cu uh, menținerea sub control a costurilor la proiectele de dezvoltare rurală. Vreau să-i mulțumesc domnului Balcitis pentru documentul de lucru și pentru rezumatul excelent al raportului nostru și pentru că ne-a acceptat, ne acceptat recomandările. Raportul acesta analizează problema rentabilității proiectelor noastre de dezvoltare rurală prin uh, garantarea faptului că prețurile plătite pentru bunuri și servicii sunt rezonabile, adică că um, banii contribuabililor sunt folosiți în mod rentabil atunci când se plătesc astfel de proiecte. Curtea, Comisia și statele membre știu de mult că acest subiect este foarte dificil și uh, este expus la eroare. De aceea am dorit să examinăm modul în care statele membre încearcă să respecte obligația de a obține costuri rezonabile. În plus, am dorit să încercăm să oferim exemple de cele mai bune practici care să fie utile în ameliorarea cheltuirii, cheltuirii banilor europeni. De la bun început, am colaborat strâns cu Comisia. Am constatat că abordările Comisiei și ale statelor membre de a garanta costuri rezonabile nu au fost cele mai eficiente. Comisia a reacționat mai degrabă după ce au apărut problemele și nu s-a asigurat dinainte că sistemele sunt fiabile, iar sistemele de control ale statelor membre au ținut cont doar de unele riscuri sau nu au fost perfecte. Și Comisia nu a oferit orientare, nici nu a uh, răspândit bunele practici, iar um, granturile pentru proiectele de dezvoltare rurală nu au fost bine controlate. S-a um, constatat o situație similară în întreaga Uniune Europeană. Pe baza acestor constatări, Curtea a conchis că um, era este că este loc de a face economii reale la costurile pentru proiectele de dezvoltare rurală. Aceste economii ar putea fi utilizate pentru a finanța proiecte suplimentare care să contribuie la obiectivele uh, dezvoltării rurale. Curtea a identificat multe uh, domenii de bune practici și a încercat să le ilustreze în acest raport. Acest raport subliniază că astfel de costuri simplificate nu sunt un panaceu și nu se aplică direct la toate cheltuielile de dezvoltare rurală. Autoritățile statelor membre trebuie să pună la punct detaliile sistemelor de control și uh, a uh, checklisturilor după ce programele pentru 2014-2020 de dezvoltare rurală vor fi aprobate. Dar Uh, dacă aceste sisteme de control nu tratează riscurile identificate în raportul nostru, atunci deficiențele probabil că vor persista. Noi am dorit ca abordările care nu implică verificări suplimentare să fie cele urmate. Sunt foarte bucuros că recomandările curții au fost acceptate de raportor, dar și de comisie. Și de asemenea mă bucur că nota privind recomandările curții a fost implementată parțial prin acțiuni pe care Comisia deja le-a întreprins. Aici intră transpunerea directă a unor părți din raportul nostru în orientările pentru statele membre. Aș dori încă o dată să subliniez cooperarea excelentă cu Comisia și cu statele membre și mă bucur să raportez că auditorii curții au fost deja implicați în prezentări și ateliere în statele membre menite să uh, trateze riscurile subliniate în raportul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc. Raportor e domnul Balcitis. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, în primul rând, Doresc să mulțumesc reprezentantului Curții de Conturi, domnul Kevin Cardiff, pentru acest raport special. Nu doresc să repet ceea ce s-a mai spus. Știm cu toții că controlul fondurilor desemnate uh, pentru dezvoltarea rurală este un subiect foarte important și că, din păcate, nu uh, totul uh, se face așa cum trebuie dar noi trebuie să ameliorăm um, cheltuielile ca să ne, obținem, să ne atingem obiectivele, cum ar fi uh, ocupare și creștere în zonele rurale și uh, acordarea de atenție sporită chestiunilor de mediu, printre altele. Suma alocată este de aproximativ 15 uh, miliarde de euro și, dată fiind criza prin care tocmai am trecut, trebuie să controlăm foarte atent toate fondurile alocate. Dar ne confruntăm cu aceeași problemă. În perioada 2007-2014, Comisia nu a oferit orientări și nici uh, recomandări privind obiective măsurabile înainte de aprobarea fondurilor. Pe de altă parte, de mai mulți ani, statele membre nu furnizează date comparabile ca să um, știm în detaliu cum se cheltuiesc banii. De aceea, în raportul meu, am uh, făcut mai multe recomandări și propuneri, dintre care voi menționa câteva. În primul rând, Comisia trebuie să se asigure că statele membre folosesc criterii și folosesc checklistul oferit în anexa 1 a Comisiei. În plus, Comisia trebuie să colaboreze cu statele membre ca să se asigure că criteriile stabilite de curte sunt aplicate în mod adecvat ca să se evite suprareglementarea și uh, schimbările de prețuri în cursul proiectelor. Trebuie ca cele mai bune abordări să fie aplicate în domeniile unde există cele mai mari riscuri. De asemenea, statele membre trebuie să multiplice abordările cele mai rentabile, să folosească prețuri de referință și prețuri comerciale uh, pe piața reală și nu doar informațiile foarte limitate oferite de furnizori. De asemenea, trebuie să se acorde o atenție sporită proiectelor cu valoare ridicată. Statele membre trebuie să pună la dispoziție în mod regulat informații comparabile și rezonabile în legătură cu rezultatele proiectelor implementate în domeniul dezvoltării rurale. De asemenea, după cum bine ați spus, Propunerile de ameliorare a muncii de audit trebuie privite cu mai mare atenție. Cred că Curtea de Conturi, Parlamentul și Comisia trebuie să aibă acces la baze de date din statele membre, ceea ce ar fi un rezultat de dorit, pentru că altfel am putea să facem schimb de informații mai regulat și am ști mai bine ce părți din sistemul de control ar trebui modificate ca să garantăm o, cheltui, o controlare adecvată a cheltuielilor publice. Mulțumesc! Mulțumesc! Trebuie să spun că domnul Cardiff a făcut un raport foarte bun. Este practic o colecție interesantă de erori și de lucruri care pot fi făcute mai bine și trebuie urgent făcute mai bine, de altfel. Cred că comisia are niște explicații de dat și urmează colegul Toirer acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi colegi, și eu doresc să-i mulțumesc domnului Cardiff și Curții de Conturi pentru acest raport special. Acesta conține niște puncte foarte interesante pe care trebuie, ar trebui să le discutăm și cu colegii de la Comisia Agri. Înainte de toate, aș vrea să vă spun că uh, colegul Vaughan nu este prezent, din păcate, pentru că trebuie să participe la o reuniune a delegației cu Noua Zeelandă. În anii 80, Noua Zeelandă a anulat, a desfințat toate subvențiile agricole și acolo agricultura reprezintă 30% din PIB și este foarte competitivă și uh, asta și pe piețele internaționale și fără niciun fel de subvenție agricolă. De aceea eu vreau să vă pun următoarea întrebare. S-a gândit Curtea de Conturi la o comparație cu o astfel de țară? ca să vedem ce s-ar putea face, de exemplu, pentru ca agricultura să devină mai competitivă, pentru că se pune fundamental întrebarea dacă subvențiile noastre ă, nu cumva întrețin niște structuri care oricum nu sunt viabile. Și poate că ar trebui ca fondurile de stat să fie folosite pentru o adaptare la uh, situația actuală, pentru că subvenționarea nu poate continua la nesfârșit. A doua întrebare se referă la punctul 14. Uh, Acolo spuneți că 1,3 puncte procentuale din rata de eroare um, reprezintă erori provocate de nerespectarea uh, regulilor europene. Uh, și 6,9% din uh, erori sunt provocate de încălcări ale regulilor comunitare din, de către statele membre. Credeți că există aici diferențe între statele membre? Sunt unele care se descurcă mai bine? Și cea de-a doua întrebare, aș vrea să știu dacă statele membre sunt obligate uh, să, fac, să prezinte anumite rezultate sau în aceste cazuri cu rate de eroare ridicate um, putem să ne gândim că sunt cazuri în care statele membre refuză să pună la dispoziție datele. Deci uh, pot refuza statele membre să participe la această birocrație și următoarea întrebare se referă la punctele 18 și 19. Aici este vorba de rata de implementare. Și aici m-ar interesa ce se întâmplă cu statele care nu folosesc fondurile. Sunt state ca România sau Bulgaria care au o rată redusă de absorpție față de celelalte state, dar există aici, în această categorie, și o țară ca Danemarca, Aș vrea să vă rog să ne spuneți impresia dumneavoastră, care sunt cauzele pentru această rată redusă de absorpție. Vă mulțumesc. <clears throat> mulțumesc. Urmează colegul Sarva. <clears throat> Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc în principal raportorului și, de asemenea, domnului Cardiff, discutăm aici chestiuni extrem de importante. Și foarte pe scurt aș dori să spun că, per total, susțin munca raportorului și punctele uh, subliniate, dar aș dori să spun că nu putem sublinia suficient nevoia de dezvoltarea abordării bazate pe riscuri. Deci, fără încetare, trebuie să lucrăm la acest proiect. Și încă o dată, trebuie să combinăm acest lucru cu situația statelor care au cea mai proastă performanță și apoi trebuie să subliniem faptul că controlele rezonabile pot să fie făcute fără o sporire a poverii. Și aici se pune problema dacă pierdem din vedere cum se cheltuiesc banii contribuabililor dacă ne concentrăm pe o abordare bazată pe riscuri. Eu cred că nu, pentru că putem face mult mai mult, în special în colaborare cu statele membre, ca să ne asigurăm că controlele sunt făcute acolo unde e nevoie de ele, că se uh, petrec exact acolo unde e nevoie de ele. Sigur că este responsabilitatea statelor membre să se asigure că aceste controle sunt făcute și că abordarea funcționează. Dar, per total, îmi place ce văd în acest raport. De exemplu, la articolul 9 se prezintă abordări care nu uh, introduc controle suplimentare și verificări suplimentare, ci țintesc mai bine uh, ceea ce este decontrolat. Așadar, haideți să continuăm tot așa și uh, va fi mai bine pentru toată lumea. Mulțumesc! Doamna Glabaev. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o scurtă observație și o scurtă întrebare referitoare la viitor mai degrabă și profit de ocazie ca să mulțumesc raportorului și domnului Cardiff de la Curtea de Conturi Europeană dezvoltarea rurală este un subiect uh, privit tot mai mult ca ținând de coeziune sau poate de competitivitate și mai puțin ca făcând parte din politica agricolă tradițională. Sigur că asta reflectă statutul real al activităților economice în zona rurală, iar acum dezvoltarea rurală va ține foarte mult de grupurile locale de acțiune. Recent, au, ca acestea au primit uh, mai multă forță politică. Deci e vorba de noi entități, entități nou create care vor cere fonduri europene. Este o schimbare față de proiectele agricole tradiționale la proiecte uneori experimentale. Aș vrea deci să vă întreb cum uh, va privi Curtea de Conturi această nouă situație, aceste noi entități și dacă Comisia cont, uh, în opinia raportorului, ar trebui să reflecteze la această nouă situație. Vă mulțumesc! Da, și eu uh, sunt pe lista vorbitorilor pentru că am câteva întrebări pentru comisie. Atunci când citesc că o treime din sistemele de control nu au funcționat, nu pot decât să spun că avem o problemă aici, nu am controlat care e problema, din ce cauză. Și uh, apoi, știu că există planuri de acțiune, unele însă au fost făcute prea târziu. Aveți o idee cu privire la ordinul de mărime? Deci, uh, nu pot decât să trag concluzia de aici că statele membre au primit mult prea mulți bani pentru aceste programe. Și pot să mai ajung la încă o concluzie, uh, însă aș vrea să-i dau reprezentant raportului comisiei cuvântul mai întâi. Grazie, Presidente. Mi permetta di... Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, permiteți-mi să îi mulțumesc raportorului pentru un uh, document care merge la fix. Este vorba despre un document uh, foarte important pentru noi și țin să mulțumesc și uh, membrilor Curții de Conturi pentru un raport care uh, reprezintă o contribuție excelentă la momentul foarte potrivit, și anume noua perioadă de programare. Ne-am angajat în acest domeniu, dorim să facem economii și să avem un câștig de eficiență în ceea ce privește punerea în aplicare a programelor de dezvoltare rurală, punând accentul în special pe acordarea de ajutoare pentru investiții atât publice cât și private. Vă reamintesc faptul că Comisia a adoptat o abordare mai proactivă și mai bine coordonată față de ultimii ani. Am acordat o atenție sporită specificității cheltuielilor. Considerăm că această abordare, cu sprijinul statelor membre și administrațiilor regionale și naționale, se va traduce într-o utilizare mai eficientă a mijloacelor folosite în perioada de programare plurianuală actuală. Comisia salută acest raport din partea Curții de Conturi, precum și sugestiile din acesta. De altfel, aceste uh, sugestii se regăsesc și în raportul uh, raportorului. Nu împărtășim 100% unele dintre concluziile acestui raport, dar, în general vorbind, suntem, uh, privim cu ochi buni avizele din acest raport, raport pe care îl considerăm foarte constructiv și că conține o serie de exemple pozitive și utile pentru statele membre. Precum spuneam, acest raport uh, vine la fix și anume momentul în care pregătim programarea financiară și deci ne vom putea folosi de acesta. Raportul conține o listă de control, un checklist, care va permite evaluarea sistemelor de control și a riscurilor corelate, luând seama la toate acțiunile din domeniul dezvoltării rurale. Am preluat acest checklist în documentele destinate statelor membre. Comisia consideră că o bună gestionare financiară trebuie să fie asigurată de către statele membre prin intermediul sistemelor eficiente de control – să ajungem la un... E foarte important să se efectueze economii uh, în momentul în care se înaintează cererea uh, de um, ajutor financiar. Comisia, împreună cu serviciile sale, efectuează controle regulate pe baza unei programări multianuale care se bazează pe analiza riscurilor. Și de altfel această preocupare fusese menționată în dezbaterea precedentă. Comisia intenționează să continue această activitate de ghid de orientare pentru statele membre. Vom continua cu informarea partenerilor naționali și locali, pentru că este vorba despre Uh, bune practici din partea organismelor de plată angajate în domeniul dezvoltării rurale. Și la nivel național vom continua uh, această activitate de informare. Am organizat deja o serie de ateliere în care s-a abordat într-o manieră foarte precisă toate uh, specificitățile acestor probleme. În ceea ce privește ratele de eroare ale statelor membre, acestea vor trebui să facă obiectul lor acțiuni specifice pentru a um, acoperi um, lacunele, unele din lacunele din activitatea Comisiei, dar și a Curții de Conturi. S-au făcut și alte observații, și anume, în primul rând, uh, ați întrebat ce face Comisia s-au prezentat două cifre. Ce facem noi în ceea ce privește uh, controlul? E vorba despre 120 de milioane de euro pentru ultimii ani și pentru 2013 uh, sumele acoperite de către statele membre prin propriile lor acțiuni, 98 de milioane. Deci repet, 98 de milioane din partea statelor membre, corecție din partea uh, Comisiei 121 de milioane. Dar există și uh, acțiuni de prevenire foarte constructive și extrem de însemnate care au contribuit la îmbunătățirea situației. Permiteți-mi să vă spun că să extrapolezi uh, cazul Noii Zeelande și să uh, să-l transpui la zonele rurale europene e o idee interesantă, să spunem, dar nu mi se pare că e foarte pertinent. Este vorba aici despre două sisteme agricole eminamente diferite și este imposibil de transpus uh, exemplul neozeelandez în context european. Dar ideea simplificării regulilor naționale este una foarte interesantă și pe noi ne preocupă foarte tare. De asemenea, țin să vă spun că acordăm o atenție foarte însemnată inițiativelor de dezvoltare locală. precum și acțiunilor care vizează promovarea inovării în agricultură. Este vorba de altfel despre unul dintre cele mai importante subiecte pentru planificarea multianuală și acordăm, precum am spus, o atenție sporită acestor chestiuni. Sper, doamnă președinte, că am răspuns întrebărilor adresate până acum. Vă mulțumesc. De, de chestiunea um, adecvării prețurilor mă interesează. Uh, când uh, un stat membru sau autoritățile sau cei din privat calculează prea mult, uh, mie îmi dă de gândit. Ce ați făcut ca să stabiliți această adecvare a prețurilor și ca să rămână ele la nivelul stabilit? Mulțumesc. Sì, eh, allora state, Ei bine, Precum am spus, am intervenit prin uh, corecțiile financiare. Dar prezentul și viitorul nu vor mai avea mare lucru de, în comun cu trecutul, pentru că am lansat acțiuni de educare, de formare, de, dacă vreți, la adresa autorităților uh, locale și regionale pentru a ajunge realmente la o structurare a prețurilor uh, pe o bază foarte diferită. Unele dintre elemente, precum prețurile de referință foarte ridicate, care nu țin seama la realitățile pieței, au fost criticate de către Curtea de Conturi. Ori acest lucru nu va mai putea fi posibil în următoarea perioadă de programare. De ce? Pentru că și noi facem o analiză sistematică a tuturor programelor iar statele membre trebuie să ne garanteze că au întreprins toate măsurile pentru a evita astfel de dificultăți. Deci am lansat o analiză care monitorizează cu atenție aceste programe și cu precădere aceste tipuri de dificultăți. Domnul Cardiff, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mi se pare că ultimele noastre mesaje sunt liniștitoare, aș putea spune. Domnul a um, combinat uh, mai multe întrebări în ceea ce privește comparația cu Noua Zeelandă, colegul de la Comisie a spus că cele două situații sunt extrem de diferite, dar eu cred că era vorba în general de principiul uh, subvențiilor, nu de mm, sistemul agricol ne Am făcut uh, mai multe uh, rapoarte de performanță pe care le vom continua în privința eficacității acestor subvenții. Politicile agricole și ideea de a avea securitate și sprijin pentru securitatea alimentară și dezvoltare rurală reprezintă chestiuni extrem de însemnate și uh, dumneavoastră mai degrabă veți decide asupra acestora. În orice caz, noi vom continua să controlăm aceste chestiuni. Domnul Sarvama s-a concentrat pe adecvarea dintre uh, sisteme și risc. Ei bine, dilema comisiei în privința tuturor rapoartelor din partea Curții de Conturi uh, este următoarea. Păi asta ce înseamnă? O îmbunătățire presupune un, un uh, control al costurilor mai ridicat? Ei bine, acesta trebuie să fie uh, în adecvare, să spun așa. Spre exemplu, în unele state membre se vor aplica uh, anumite controle doar la ajutoare nerambursabile mari și e normal. Deci e vorba de luarea în calcul a riscurilor și de adaptarea la risc. Și tocmai despre asta vorbim și noi în raportul nostru. În general vorbind, ne bucurăm să primim un răspuns pozitiv, o, o replică pozitivă la raportul nostru. Ideea este că doream un raport practic, ușor de pus în aplicare, care să aibă un impact mai ales la nivel, mai ales pe teren, nu neapărat la nivelul politicilor. Oricum va trebui făcută o reevaluare peste circa trei ani pentru a, ca Comisia să vadă dacă mm, recomandările practice făcute au avut vreun fel de impact în activitatea de teren. În ceea ce privește amploarea fondurilor, vorba de circa 50 de miliarde, ei bine, e vorba despre bani care odată care nu se întorc la bugetul Uniunii, ci care sunt uh, uh, folosiți la investiții. Deci, până la urmă, e vorba despre un sistem foarte constructiv. Da, mulțumim, e clar, nu vorbim de mărunții și de bani de buzunar. Domnul Balcitis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește comparația cu Noua Zeelandă, Noua Zeelandă nu a renunțat niciodată la agricultură, drept una dintre politicile sale principale. Cu câteva zeci de ani în urmă, noi ne-am hotărât și am spus că agricultura este una dintre uh, zonele politice cele mai importante. Uh, în ceea ce privește diferențele între Bulgaria, România și Danemarca, trebuie să recunoaștem că după aderarea Bulgariei și României și după extinderea Uniunii Europene, a trebuit să recunoaștem că nivelul de dezvoltare și de experiență este diferit între aceste țări și media europeană. Unele dintre aceste țări uh, s-au mișcat destul de bine, destul de rapid și ar trebui sprijinite pentru a uh, a se dezvolta în continuare. Atât Comisia, cât și Curtea de Conturi, cât și Parlamentul trebuie să aibă un acces direct în timp real la datele statelor membre. Astfel, vom putea întreprinde acțiuni preventive și să răspundem la întrebări atunci când apar probleme. Clar, astăzi există semnale clare că situația se îmbunătățește, și țin să mulțumesc Curții de Conturi pentru activitatea sa, pentru că e departe de a fi o activitate ușoară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, știți că interpretarea se face în releu, deci durează un pic mai mult până ajunge la mine, spune președinta. Da, noi vom încerca să ne gândim la perioada aceasta de trei ani, poate peste trei ani revenim la acest subiect. În orice caz, mulțumim domnului Cardiff și echipei sale și sperăm că vor avea un follow-up foarte bun la acest raport. Pare rău că s-a întâmplat tot mai mult treptat să crească rata de eroare, noi să uh, identificăm o potențială eroare, apoi nimeni să nu o controleze și ea să se dezvolte. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un raport foarte important. Se referă la erori la nivelul cheltuielilor pentru dezvoltarea rurală, cauzele și remedierea lor. Este un raport orizontal, iar um, membrul Curții de Conturi responsabil este doamna Budberghite, care îi dăm cuvântul imediat. Mulțumim! Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere să vă pot prezenta astăzi raportul în privința erorilor din uh, dezvoltarea durabilă. Din 2011 până în 2013, rata de eroare a fost de 8,2%. Este vorba um, ajutoare specifice. Neconform, nonconformitatea cu achizițiile publice, nerespectarea angajamentelor de agromediu în anumite zone. Inițiativele uh, pentru a repara aceste chestiuni nu au fost, nu au avut uh, progre uh, Criteriile de selectare nu s-au aplicat cum trebuie. De asemenea, nu au fost tratați pe picior de egalitate solicitanții. Este vorba în principal de experiența limitată a personalului și preferința anumitor beneficiari de a lucra cu uh, persoane cu care lucraseră deja în trecut. Atunci când regulile au fost încălcate atât de beneficiarii publici cât și de cei privați, a dus la inelegibilitatea proiectului sau a um, uh, costurilor. Unele dintre aceste încălcări uh, au fost intenționate și au fost uh, raportate de către Curtea de Conturi către OLAF. Curtea de conturi nu a găsit erori în ceea ce privește uh, măsurile simple, ca, cei care vizează pe tinerii fermieri, unde cerințele sunt limitate în ceea ce privește sumele forme, forfetare. În ceea ce privește produsele agricole și uh, forestiere, aici au apărut foarte multe greșeli În uh, opinia curții, membri, statele membre ar trebui și ar fi trebuit să prevină multe dintre aceste greșeli, pentru că informațiile deja erau la dispoziția statelor membre, însă fie nu au fost folosite, fie nu au fost cerute. Și uh, controle din partea statelor membre nu au fost uh, uh, depline, dar s-au găsit și exemple de bune practici marea majoritate a problemelor au apărut din faptul că fermierii nu au uh, completat uh, angajamentele de agromediu. Există trei mari uh, uh, cauze. Uh, Planul de acțiune lansat de comisie pentru a contracara aceste erori a fost uh, bun, să spunem, dar din păcate nu s-a dezvoltat la nivelul statelor membre în asemenea măsură încât cu adevărat să rezolve aceste probleme. Mai mult, cadrul juridic european pentru 2014-2020 are potențial de a reduce rata de eroare, dar mai este nevoie de inițiative și la nivelul statelor membre în legislația acestora, pentru că încălcările legislației duc la majoritatea greșelilor care au apărut. Pentru o bună punere în aplicare a politicilor de dezvoltare rurală, trebuie să se găsească un echilibru între numărul regulilor și complexitatea acestora, și nevoia de a garanta că cheltuielile sunt reglementare. Curtea recomandă ca Comisia să completeze măsurile de corectare, concentrându-se pe principalele cauze ale acestor erori, iar statele membre ar trebui să ofere orientări clare beneficiarilor în privința achizițiilor și a uh, ceea ce se poate încălca în, privin, în ceea ce privește încălcările. Comisia ar trebui să monitorizeze uh, îndeaproape planurile de dezvoltare rurală, conformitate cu regulile adoptate la nivel național. Statele membre ar trebui să analizeze măsura în care caracteristicile măsurilor simple pot fi folosite și pentru alte măsuri de sprijin, fără a pune în pericol uh, obiectivele generale. Trebuie de asemenea să vadă cum poate îmbunătăți uh, regimul prelucrării produselor agricole. Vă mulțumesc pentru atenție și vă voi răspunde cu plăcere întrebărilor. O prezentare foarte importantă. Vreau să vă atrag atenția și că uh, la ambele rapoarte noi am invitat și pe membrii Agri. Domnul Boș are cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru acest uh, um, raport foarte cuprinzător care ne arată cum stau lucrurile în acest domeniu ne oferă nu doar o analiză aprofundată a constatărilor, dar și încurajează idei noi despre cum ar trebui să se scadă și mai mult rata de eroare din prezent. După cum vedeți, rata de eroare din sector este sincer departe de ideal. A fost uh, discutată de multe ori, nu doar în cadrul comisiei, S-a, discutat dacă acest nivel uh, poate mai fi încă tolerat. O să mă limitez mai degrabă acum pe raport, nu o să mă refer la acest lucru. La aspectele pozitive trebuie să recunoaștem eforturile făcute de statele membre și de comisie în vederea reducerii erorilor când e vorba de cheltuielile pentru dezvoltare rurală, mai ales în aceste momente grele de uh, criză financiară și austeritate fiscală. Corecțiile au fost uh, identificate de curte, au fost reflectate deja de comisie și de statele membre și cred că există bună voință pentru a se continua în această direcție, însă ar trebui să cerem uh, Comisiei să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare rurală. Una dintre etapele necesare pentru mai multe, mai multe mai bune rezultate este simplificarea legislativă. Am auzit deja uh, Comisia discutând uh, despre acest lucru în martie, când s-a spus clar că simplificarea nu a fost suficientă și că este o prioritate de vârf a Comisiei pentru 2015 și aș dori să spun că trebuie să facă o simplificare reală. În acest context, nu sunt uh, de acord pe deplin cu cele spuse cu privire la potențialul PAC din acest moment de reducere a um, ratei de eroare, pentru că cred că dacă nu se face o simplificare și mai mare, nu va exista o reducere, ba chiar rata de eroare ar putea să crească. Am vorbit cu ceva diplomați de la grupurile de lucru din Consiliu care uh, s-au ocupat de um, a extinde domeniul um, agricultorilor care ar fi um, afectați. E bine, ce s-a constatat a fost uh, șocant, faptul că, de exemplu, agricultorii trebuie să parcurgă 500 de pagini de legislație pentru a înțelege pe deplin noile norme. În plus, um, a trebuit să se facă o nu, simplificare a metodologiei. A trebuit de asemenea să existe o abordare unificată a metodologiei de calcul care să se reflecte și în metodologiile statelor membre. Există ambiguități între calculul uh, ratei uh, erorii, ceea ce face ca legislația corespunzătoare la nivel de state membre să fie și mai greu de introdus. Sunt perfect de acord cu recomandările curții că pentru statele membre de a promova măsuri de corecție în toate domeniile relevante și pentru a oferi orientări beneficiarilor, de asemenea despre modul în care, cum ar trebui să se conformeze cu normele privind achizițiile publice. Trebuie să identifice indicatori, uh, mai ales când e vorba de activități suspecte, care putea să fie fraudulente. Nu în ultimul rând, aș vrea să fac apel la Comisie să facă o analiză detaliată a costurilor și să facă o, o legătură între uh, modul de execuție negativ, rata de um, aplicare negativă și rata de eroare, pentru că s-au identificat astfel de uh, corelări și de asemenea se găsesc noi metodologii pentru identificarea ratelor de eroare. Mulțumesc! Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul comisiei, aș avea și eu câteva întrebări. Eh, sigur că acest raport are o semnătate senzațională pentru că prima dată se arată public că eh, rata de eroare dată de comisie pur și simplu nu este corectă în raportul anual. Și mi se pare că calculele se deosebesc foarte mult și nu înțeleg acest lucru. Am mai văzut-o și în rapoartele anuale ale curții Uh, unde analiza ne oferă mult mai multe posibilități. Cum explicați dumneavoastră faptul că în raportul de activitate avem 5,8%, iar curtea spune 5,2%. Ce faceți acum ca să apropiați aceste cifre? Cred că e vorba, este necesară o activitate de corecție foarte largă a comisiei și faptul că mm, aceasta nu e reușită mă întristează puțin, pentru că Uh, să avem grijă de banii contribuabililor ar trebui să fie misiunea noastră comună. Deci, prima întrebare se referă la rata de eroare, um, cea uh, a curții este de o treime, deci 1,3% încălcări ale regulilor Uni Uniunii Europene și 6,9% încălcări ale regulilor naționale. Deci e vorba de gold plating aici, de suprareglementare. Uh, nu știu, um, acest gold plating este provocat de faptul că se consideră că normele nu sunt suficiente? Cum priviți dumneavoastră chestiunea suprareglementării în zona rurală și ce măsuri ați luat până acum uh, pentru a o combate? Apoi, curtea spune că um, putem să considerăm că o optime din încălcări sunt făcute de persoane uh, private, deci uh, putem constata că aici exista o intenție de uh, a uh, de, o intenție de fraudă, ce părere aveți, uh, ce vă spune Olaful în acest caz și în ce măsură au crescut cazurile analizate de Olaf? Mm, cred că este sarcina dumneavoastră să corelați munca pe care o faceți și cu munca OLAF, pentru că altfel cred că este inacceptabil. Deci, dezvoltarea rurală și raportorul a spus că uh, aceasta este o sursă de eroare pentru că sunt foarte mulți beneficiari care nu înțeleg bine uh, cerințele. Și nu e vorba de cerințe europene, ci de cerințe naționale, care uh, acestea creează probleme. Deci mulțumesc și îl salut încă o dată pe domnul director de la Digi Agri și îi dau cuvântul la acest punct. Vă rog frumos. Grazie Presidente, vorrei anche rivolgere i miei ringraziamenti al... Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc și raportorului și curții de conturi. Vreau să mulțumesc pentru acest raport pe care îl salută Comisia. Reprezintă o contribuție foarte utilă la eforturile Comisiei și ale statelor membre de reducere a ratei de eroare, care într-adevăr este inacceptabilă când e vorba de punerea în aplicare a politicii de dezvoltare rurală. Concluziile curții din raport uh, confirmă concluziile din documentul de lucru al Comisiei, care a fost uh, înaintat Consiliului și Parlamentului. Există așadar un consens amplu, total, între curte și comisie. Vreau să vă mai spun de asemenea că politica de dezvoltare rurală are obiective ambițioase nivelul de control este poate prea uh, slab și de aici apare și nivelul ridicat al ratei de eroare. Dezvoltarea rurală ține de o competență comună. Statele membre sunt uh, răspunzătoare cu sistemul de control și de pune în aplicarea normelor. Comisia nu are decât rol de supraveghere. Nu putem să câștigăm acest război, doamnă președinte, dacă nu beneficiem de, um, de contribuția autorităților regionale și locale. Marea parte a neregulilor, așa cum a subliniat și Curtea, 84% chiar, se referă la încălcarea normelor naționale sau regionale. Și de aceea Comisia este perfect de acord cu Curtea atunci când aceasta ne spune că statele membre ar fi putut și ar fi trebuit să preîntâmpine marea parte a eroilor identificate. Este vorba de o rată de eroare foarte ridicată, 8,7%. Într-adevăr, este foarte mult, e inacceptabil de mare. Însă, asta nu înseamnă că mm, fondurile au fost neapărat mm, utilizate mm, cum ar trebui sau că nu s-au îndeplinit obiectivele. Comisia are mecanisme de corecție pe care le aplică periodic. Vedem acest lucru în corecțiile financiare impuse statelor membre atunci când apar dificultăți. Asta, bineînțeles, pentru a proteja bugetul Uniunii. În plus, atunci când uh, s-au identificat deficiențe la nivelul statelor membre, statele respective au fost uh, obligate să ia măsuri de corecție. Comisia consideră că domeniul de aplicare al controlului administrativ ar trebui să fie extins. În auditurile sale de conformitate, Comisia examinează sistematic dacă posibilitatea de control administrativ suplimentar ar putea să apară pe lângă Uh, controlare la fața locului. Uh, și apoi, în, din 2012, Comisia s-a plecat asupra acestei rate de eroare ridicate și a cerut statelor membre să vină cu planuri de acțiune, care de altfel au fost menționate cu amabilitate de către Curtea de Conturi. Planurile acestea sunt uh, monitorizate sistematic, periodic de către Comisie. Și aici încă un lucru referitor la supraveghere, pentru că și curtea și raportul au vorbit despre acest subiect. Până acum am organizat patru um, seminari în care am uh, reunit toate agențiile de plăți uh, um, din Uniune. Am făcut așadar eforturi în acest sens și uh, datorită colegilor de la Curtea de Conturi am putut să ducem la bun sfârșit acest demers. În planurile de acțiune prevăzute pentru luna mai, vom regăsi și măsuri pentru a răspunde la dificultățile identificate în rapoartele actuale. Vom lupta cu hotărâre împotriva a, um, acestor probleme. Vom încerca să facem presiune asupra statelor membre care au uh, rată de eroare ridicată. Vom ne vom asigura că Uh, sunt tratate toate aceste probleme legate de dezvoltarea rurală sau celelalte probleme orizontale, cum ar fi, de exemplu, cele legate de uh, achizițiile publice, licitațiile publice. De asemenea, Comisia realizează ateliere, um, seminarii împreună cu uh, autoritățile de plăți și am vorbit, de, de exemplu, despre costurile simplificate despre, de asemenea, uh, procedurile legate de achizițiile publice, dar am tratat și um, um problema plăților pentru um, măsurile de agrimediu, care au fost menționate și de reprezentantul curții, reprezentanta curții. De asemenea, am uh, invitat la fiecare seminar um, reprezentanți din toate zonele geografice noile măsuri legislative care se vor aplica pentru perioada 2014-2020 vor avea un impact care va permite să se corecteze o serie de deficiențe din perioada de planificare anterioară. Vom putea să reducem cauzele erorilor și asta destul de mult. Am limitat numărul de um, reglementări prea detaliate, de asemenea am stabilit un sistem de plăți forfetare și am încercat să discutăm cu uh, organismele de plăți, dar și cu autoritățile regionale și locale. De asemenea, ne aplicăm și asupra caracterului ușor de controlat al uh, cheltuielilor. De asemenea, avem în vedere măsuri de sancționare, cum ar fi suspendarea sau întreruperea plăților, Asta în așteptarea măsurilor de corecție ale statelor membre. Cred că rezultatele se vor vedea destul de scurt, pe termen scurt, mai ales când uh, e vorba de programe multianuale. Însă, într-adevăr, e nevoie de un efort comun al Comisiei și al statelor membre și sunt convins că deja se vor vedea rezultatele printr-o scădere semnificativă a ratei de eroare. Am avut uh, întâlniri bilaterale ale Comitetului de Supraveghere și vor, vor exista în continuare, um, care vor uh, permite Comisiei de, să um, emită linii directoare pentru a uh, ajuta statele membre să reducă rata de eroare. Este vorba până la urmă de o platformă de schimb de bune practici. Iar acum aș dori să revin la un aspect uh, specific în încheiere. După părerea mea, diferențele mm, ce se pot observa între uh, evaluarea ratei erorii um, de către comisie și de către curte, evident că uh, depind de metodele de calcul, de metodologie și metodologiile sunt diferite la nivelul celor două instituții. În ultimii ani am uh, elaborat o metodă cu date de control, dar și uh, cu auditurile curții de conturi. La acestea adăugăm rezultatele auditurilor noastre și regrupăm toate aceste date pentru a calcula o rată de eroare pe agenție de plăți. Putem să vedem foarte clar unde apar erorile. Cred că deja în acest sens am făcut progrese mari. Curtea, la rândul său, utilizează metode utilizate pe un uh, eșantion de 140 de tranzacții. Bazele sunt diferite și, evident, rezultatele pot să fie și diferite. Cred că avem cu toții aceleași uh, obiectiv și vedem cam aceleași tendințe între constatările noastre și cele ale curții. E adevărat, pe fond suntem de acord, deși, de, de acord, deși poate cifrele sunt uh, relativ diferite. Acum aș dori să mă refer la fraude. Strategia care a fost uh, pusă la punct includea toate statele membre. Am organizat seminarii de prevenire a fraudelor. În timpul auditurilor, când uh, am identificat cazuri de fraudă, le-am uh, semnalat autorităților competente, însă, în acest moment, din păcate, nu vă pot da o cifră uh, clar a numărului de fraude pe care le-am uh, constatat um, în ultimii ani. Dar dacă doriți, vă pot transmite această situație în curs de câteva zile. În acest moment încercăm să colaborăm cu statele membre pentru a simplifica cu adevărat normele la nivel național. Mulțumesc foarte mult! Bun. Cred că dacă s-ar face acum, am avea acum o diferență de 0,5% sau de 1%, aș zice că nu e mare lucru, dar avem o diferență de aproape 3%. De aceea, la următoarea descărcare, pentru anul 2014, așteptăm uh, cu mare interes să vedem cum evoluează această situație. Eu cred că uh, este foarte important să privim cu atenție uh, Uh, ce face Comisia în această situație. Și uh, știu că există solidaritate între direcția generală și autoritățile locale, dar uh, important este să se facă treabă și să se găsească cauza pentru care ceva nu e bine. În orice caz, mulțumim pentru explicații și pentru cifrele prezentate. Colegul Balcitis mai are o întrebare pentru comisie. Vă rog frumos. Aș priminică la betrumpei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu uh, cât mai rapid. În ultimul mandat, am discutat despre cine ar trebui să fie responsabil de uh, utilizarea rezonabilă și uh, de eligibilitate a fondurilor europene. La vremea respectivă s-a considerat că statele membre sunt cele responsabile. De aceea ne-am așteptat să se organizeze formări și să se ia și alte măsuri. Dar opinia mea personală este că Comisia ar trebui să fie responsabilă. Pe de altă parte, toate trei instituțiile sunt responsabile de uh, buna utilizare a fondurilor cum putem să procedăm? Putem să ne asigurăm că statele membre au sisteme de control adecvate care să permită reducerea ratei de eroare și să o aducă sub un anume prag. Numai atunci ne putem aștepta la o schimbare în bine. Vă mulțumesc. Comisia. Sì, eh, grazie Presidente. Da, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pe fond, suntem de acord. Trebuie să acționăm asupra sistemelor de control din statele membre. De fapt, acesta este subiectul pe care ne concentrăm la ora actuală. Momentan, verificăm dacă operațiunile sunt controlabile în statele membre și, în paralel, sugerăm acestora să simplifice cât mai mult regulile naționale. În ceea ce privește simplificarea în general, doream să mai adaug că domnul comisar Hogan încearcă să uh, desfășoare o acțiune globală legată de posibilitatea de a simplifica politica. Și mm, în acest scop a invitat instituțiile, inclusiv Parlamentul, dar și pe reprezentanții statelor membre, să aducă contribuții. De la Parlament vom avea o contribuție a Comisiei Agri iar Consiliul a depus deja un document uh, relativ important care conține mai multe propuneri de simplificare. Așadar, lucrăm la ora actuală la uh, acest lucru și sunt convins că vom avea șansa să mai discutăm în detaliu la Parlament. Este un angajament personal din partea comisarului Hogan să acționeze pentru simplificare. Bun. Principiul uh, e valabil, dar nu am primit încă aceste informații. Doamna raportor are cuvântul. Doamna raportor, vă rugăm pentru concluzii. Mulțumesc. Eu aș dori să comentez în primul rând în ceea ce privește nivelul ridicat, al, nivelul ridicat al ratei de eroare la dezvoltarea rurală. Problema se pune în felul următor. Această rată de eroare ridicată scade, eu aș vrea să acordăm atenție unui aspect foarte important. Și anume, nu este importantă doar cifra ratei de eroare, ci sunt importante și limitele superioare și inferioare care arată în ce um, măsură poate avea Curtea de Conturi încredere că rata de eroare se încadrează în acele limite. Pentru perioada 2011-2013, Curtea are, o, uh, are încredere în proporție de 95% că rata medie de eroare intră între limita de jos de 6,1% și limita superioară de 10,3%. Chiar uh, pragul este în mod clar mai mare decât pragul de materialitate de uh, stabilit. Aș dori să comentez cazurile de fraudă. În această perioadă, în ultimii trei ani, am transmis, am transmis Olaf șase cazuri și acum avem informații că toate aceste cazuri sunt încă în curs de investigare. Și e normal. Aș dori să susțin comentariul domnului Balcitis că, într-adevăr, Comisia are o responsabilitate globală uh, asupra implementării bugetului european. Comisia este principalul auditat al curții noastre și noi adresăm toate recomandările Comisiei. Dar, pe de altă parte, nu e primul an când spunem că statele membre au suficiente informații Pentru ca cea mai mare parte a erorilor să poată fi corectate sau chiar prevenite înainte de declarațiile către comisie. Deci noi am dori ca statele membre să fie și ele atente și, de fapt, le încurajăm să acorde o mai mare atenție regularității și legalității cheltuielilor. Sigur că Comisia este responsabilul final în acest ciclu. Mulțumesc. Și acum raportorul. Děkuji za slovo. Já jsem rád, že komise navrhuje eh, řadu Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să aud că comisia propune o listă lungă de diferite acțiuni Iar colaborarea cu Curtea de Conturi este principala cheie a succesului. Mă bucur că domnul comisar Hogan a transmis acest semnal. Haideți să sperăm că vom continua în această direcție. De asemenea, trebuie să unificăm și să sistematizăm metodologia uh, Comisia Europeană, Curtea de Conturi, dar și statele membre. E foarte importantă o coordonare a metodologiei și o cooperare legată de regulile privind ratate eroare. Mulțumesc! Mulțumesc și astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și reuniunea noastră de dimineață. Vă amintesc că reluăm în aceeași sală la ora 3 în această după-amiază și avem o, o audiere privind MCV, Bulgaria și România la 8 ani de la aderare. Este prima dată când discutăm despre funcționarea acestui mecanism. Sunteți cu toții invitați. Vă urez poftă bună și ne vedem după amiază. Se suspendă ședința.